So, dear colleagues, good morning. May we begin our committee's meeting uh, by adoption of agenda. Bună dimineața, dragi colegi! Bun venit la ședința noastră. Aș dori să vă informez următoarele, despre următoarele modi, propuneri de modificări față de ordinea de zi. Și anume, punctul 12 este amânat. Dacă nu sunt obiecții, față de această modificare, atunci putem considera proiectul de ordine de zi drept adoptat astfel modificat. Aș vrea să vă informez despre faptul că este transmisă ședința noastră pe internet și, în principiu, uh, momentul în care va începe fiecare punct de pe ordinea de zi s-ar putea să fie modificat pe parcurs. Apoi, trecem la punctul următor, anunțul din partea președintelui. Vreau să vă informez despre faptul că în data de 20 noiembrie, coordonatorii au hotărât următoarele. Mai întâi, să invite Comisia să-și prezinte comunicarea referitor la principiile de subsidiaritate și de proporționalitate la una din ședințele care va avea loc înainte de finalul mandatului. În al doilea rând, să trimită un răspuns Asociației foștilor membri referitor la schema de pensii ale deputa- a deputaților și să răspundă la scrisoarea uh, referitoare la ridicarea imunității unui membru. Au hotărât de asemenea care va fi procedura referitoare la moțiunea de rezoluție în ceea ce privește UPCA și au hotărât ca avizele referitor la o politică industrială europeană referitoare la inteligența artificială și robotică um, pentru ITRE și avizul referitor la modificarea regulamentului în uh, uh, cadrul protecției datelor personale în contextul alegerilor uh, pentru AFCO vor fi transmise aceste avize sub forma unei scrisori. Și au hotărât de asemenea să convoace o ședință extraordinară în data de 10 decembrie 2018 în Strasburg și au hotărât de asemenea să-l numească pe domnul Sogonos ca și raportor pentru uh, imunitatea lui Jean-Marie Le Pen, uh, avizul referitor la imunitatea lui Jean-Marie Le Pen și prin procedura scrisă în 27 noiembrie, coordonatorii au hotărât de asemenea să-l numească pe domnul Crio Sogonos ca și raportor pentru dosarul referitor la imunitatea doamnei Dominic Bild. At today's meeting, the... La ședința de astăzi, coordonatorii au hotărât să o numească pe doamna Bergeron ca și raportor pentru avizul referitor la cooperarea între Eurojust și Georgia. Și pentru temeiul juridic e domnul Le Breton, pentru subsidiaritate doamna Giambaschi, pentru litigii, doamna Ferrara. Pentru comitologie, domnul Jean-Marie Cavada. Și pentru codificare și reformare, raportor va fi domnul Criosogonos. Și apoi, în ceea ce privește cererile de ridicare a imunității, e vorba de un dosar comun referitoare la domnul Funtulis, Sinadinos și Epitideios. Dosarul se va ocupa de dânsul domnul Giambaschi. Iar în ceea ce privește ridicarea imunității domnului Dorman, doamna Regner se va ocupa de acest aviz. Yes. on the way forward in the Uh, RPS alignment file, the coordinator în ceea ce privește alinierea RPS, coordonatorii au hotărât să trimită o scrisoare către conferința președinților și atât. Yes. Yes. And, uh, finally, the coordinators... Și în final, coordonatorii au fost de acord să trimită o scrisoare către președintele Comisiei AFCO pentru a se plânge referitor la procedura referitoare la regulamentul de protecție a datelor în contextul alegerilor Parlamentului European. Și cam atât în ceea ce privește anunțurile din partea președintelui. Și v-aș propune acum să trecem la punctul 4 și anume subsidiaritate, nimic de adăugat, așa că trecem direct la punctul 5, examinarea raportul, proiectului de raport referitor la acțiunea Uniunii ca urmare a aderării sale la actul de la Geneva referitor la uh, indicațiile geografice și uh, raportoarea este doamna Rozier. Mulțumesc, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez faptul că această propunere de text care se împarte în două părți, avem mai întâi o procedură de aviz conform pentru Consiliu, în așa fel încât să putem adera la actul de la Geneva și o propunere de regulament pe care o putem modifica în calitate de Parlament. Vreau să subliniez că această propunere de text uh, Um, sincer, a dus la reacții contradictorii. Pe de o parte, da, e ceva pozitiv această propunere a Comisiei, pentru că e vorba de un adevărat succes diplomatic al Uniunii Europene pentru a avea o recunoaștere la nivel internațional și la, pentru a avea o protecție a indicațiilor noastre geografice. Conferința diplomatică din 2015, care a dus la adoptarea actului de la Geneva și care va permite Uniunii să participe ca atare la aranjamentele de la Lisabona, este o veste bună pentru producătorii europeni care vor fi astfel în măsură să beneficieze beneficieze de acest acord în contextul comerțului internațional și deci vom putea proteja specificitatea acestei producții și adevărat că în Europa avem o tradiție în ceea ce privește competența aceasta. Așa că mă bucur, mă bucur foarte mult de faptul că putem să avem această pregnanță la nivel internațional datorită acestui acord. Cu toate acestea, Plecând de la această premisă, rămân totuși un pic perplexă în ceea ce privește această propunere. Mai întâi, lista de indicații geografice care va fi propusă de către Comisia Europeană ca urmare a aderării a Uniunii Europene la acest act. Comisia, în propunerea sa, Uh, și uh, arogă uh, dreptul de a defini care sunt, de fapt, indicațiile geografice europene care ar trebui să fie protejate și care nu. Și mie nu mi se pare să fie o soluție potrivită, ci ar trebui să lăsăm asta la îndemâna actorilor locali, pe teren, care știu foarte bine care este realitatea activităților economice, a piețelor lor, a eventualelor debușeuri pe piața internațională. Deci ei sunt cei care ar trebui să se afle la baza cererii pentru a solicita o recunoaștere a celor indicații geografice. Statele membre ar trebui să aibă și ele un rol de jucat, pentru că ele sunt cele care în momentul de față uh, au acele organisme care direct pe teren sunt în măsură să gestioneze aceste indicații geografice. Și veți uh, avea posibilitatea să vedeți că am modificat textul în acest sens, în așa fel încât să oferim mai multă importanță actorilor locali. Și încă un aspect care, după mine, este cel mai problematic, și anume, sunt foarte dezamăgită să văd că această propunere nu este însoțită de un mecanism de, pro, de protecție a indicațiilor geografice care nu sunt de tip agricol. Și știm foarte bine în această comisie că e ceva absolut necesar. Ca să vă explic contextul, acordul de la Geneva permite o protecție pentru acele uh, indicații geografice care nu sunt agricole. Deci posibilitatea există, dar pentru că Uniunea Europeană încă nu are în continuare o legislație în materie de protecție a acestor uh, produse, Comisia vine cu un text care de facto uh, de fapt ne lipsește, ne împiedică să beneficiem de această protecție internațională și e ceva inadmisibil după părerea mea. În 2013, dacă vă amintiți, am avut deja niște dezbateri și Comisia a lansat un studiu, un studiu foarte amănânțit și complet, care a ajuns la concluzia că trebuie ca Uniunea Europeană uh, să aibă o astfel de legislație europeană în materie de uh, protecția a indicațiilor geografice care nu sunt agricole. Și în 2016, tot în această comisie, am avut eu onoarea să prezint un raport care a fost adoptat cu majoritate și în comisie și în plen, prin care ceream comisiei să plece de la concluziile acelei, acelui studiu și să pună la punct un mecanism de protecție a indicațiilor geografice care nu sunt agricole. Și din 2016 până în prezent nu s-a făcut nimic. Nu știu, e un principiu de lipsă de acțiune, nu? Deci nu s-a făcut nimic din partea comisiei pentru a proteja aceste uh, produse care tot totuși uh, sunt importante și au existat cereri în acest sens din partea statelor membre, din partea organizațiilor de producători, din partea cetățenilor și în prezent Comisia încă n-a făcut nimic. Și din această cauză, actul acesta va, pune, va avea niște consecințe uh, uh, nefaste, pentru că transformăm niște competențe. E adevărat, e necesar. Uh, pentru produsele agricole, Uniunea Europeană are competență, însă pentru cele care nu sunt agricole, atunci statele membre au competență. Pentru că uh, Comisia nu a acționat, atunci Uniunea Europeană nu are competențe, ci statele membre. Ele sunt cele care trebuie să ofere această protecție. Dar dacă Uniunea Europeană este cea care aderă la actul de la Geneva, atunci capacitatea statelor membre pentru a-și proteja aceste produse neagricole pe piața internațională va fi pur și simplu anulată. Deci, de fapt, dăm pași înapoi pierdem acea protecție din cauza acestui act și din punctul meu de vedere această situație pune probleme mari. Singura soluție ar fi ca și Comisia foarte rapid să vină cu o propunere de text orizontal care să poată să permită protecția acestor produse neagricole și care să permită unui Europene să adere pe deplin la actul de la Geneva. Veți vedea, acestea sunt amendamentele pe care le-am propus eu, astfel să modificăm textul în așa fel încât să avem într-adevăr o protecție completă europeană pentru indicațiile geografice agricole și neagricole. Vrem garanții din partea Comisiei și vrem o poziționare foarte clară din partea partea Comisiei pentru a oferi protecție și acestui tip de produse. E o condiție sine qua non, fără de care Parlamentul nu va fi în măsură să își ofere avizul confirm pentru aderarea la actul de la Geneva. Deci aștept cu nerăbdare să discutăm împreună cu colegii și am speranța că vom găsi același consens ca și în 2016 pentru a proteja indicațiile geografice neagricole uh, um, adecvat, în mod adecvat la nivel european. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mr. Cavada. Mulțumesc, domnul Cavada. Da, foarte pe scurt, mulțumesc, domnule președinte. Sunt întru totul de acord cu doamna Rozier și este îngrijorător, uh, îngrijorătoare lipsa de protecție orizontală din partea comisiei. Nu s-a finalizat uh, nu s-au finalizat lucrurile și comisia trebuie să facă ceva pentru a redresa asta cât mai rapid cu putință. If there is no other... Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, a, aș putea să dau cuvântul comisiei dacă dorește. Dar pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Claus Blanc, de la DG Agricultură. De 20 de ani, Uniunea Europeană protejează cu succes indicațiile geografice pe piața piețe naționale și în țări terțe, iar această politică aduce avantaje operatorilor și creează locuri de muncă și creștere economică. S-au făcut numeroase eforturi pentru revizuirea tratatului de la Lisabona și s-a investit capital politic. Acum Uniunea Europeană trebuie să ducă la bun sfârșit aplicarea politicilor comune și să se Uh, alăture actului de la Geneva. Progresul la nivelul statelor membre este foarte important în ceea ce privește menținerea funcționării pieței unice, precum și în ceea ce privește agenda europeană privind protecția. Aceasta este singura abordare care stă în picioare și această politică ar trebui să nu să fie lipsită de controverse pentru că este nevoie de protecție în, t- în țări uh, terțe, nu va aduce cu sine o sarcină administrativă suplimentară și nu pune probleme nici la nivelul statelor membre care au recunoscut competențele exclusive ale Uniunii Europene în ceea ce privește actul de la Geneva. Fără să uh, se aducă prejudiciu poziției Comisiei în procedura legislativă care este în derulare, vreau să fac niște comentarii privind amendamentele propuse. În primul rând, Iau notă de faptul că se manifestă consens în rândul celor trei instituții, Parlamentul, Consiliul și Comisia, în ceea ce privește obiectivul de a adera rapid la Convenția de la Geneva. Este cu atât mai important cu cât uh, această aderare va juca un rol critic uh, în ceea ce privește viabilitatea pe termen lung al sistemului de la Lisabona, dat fiind ostilitatea care crește față de acest uh, sistem uh, și uh, mai ales din partea uh, unor membri OMC, SUA, de pildă, pentru a avea ocazia de a atinge acest obiectiv uh, în timp util, deci pe parcursul anului viitor, sperăm înainte de adunarea generală a următoare, trebuie să nu uităm care este contextul juridic și politic. Astfel, mă îngrijorează faptul că unele amendamente sugerează uh, sugerează că documentul raportorului s-ar putea să nu îmbunătățească regulamentul, ci acestea s-ar putea să nu îmbunătățească regulamentul, ci chiar să pericliteze adoptarea acestuia. E vorba de amendamentul 2 la considerentul 4 și amendamentul 3 se spune că un producător Uh, poate să aibă un cuvânt de spus numai în cazuri excepționale. Amendamentul 6 la considerentul 8a. Aici propunerea comisiei nu prevede această posibilitate pentru statele membre ale Uniunii Europene de Vrem să protejăm instituțiile, uh, pardon, uh, indicațiile geografice protejate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește amendamentul 9 la 11b, noul considerent 11b, aici la um, asigur pe, la asigur pe doamna raportor și vă asigur pe dumneavoastră că se, că, înțele, că se înțeleg uh, motivele din spatele acestui considerent, însă nu este locul potrivit pentru aceste observații din partea Parlamentului European. Dacă uh, această aderare va avea succes. Procedura juridică nu trebuie să fie complicată prin uh, legislația privind uh, indicațiile geografice non-agricole, care este un subiect diferit. Propunerea Comisiei a fost elaborată cu mare atenție în acest sens. Nu afectează niciun fel această chestiune. Adică dacă să se adopte legislația europeană pentru indicații geografice non-agricole, uh, recunoscându-se uh, realitatea politică și juridică. Aceasta este problema cea mai mare pentru noi, vă spun încă o dată, fiindcă s-ar putea să uh, dea peste cap procesul aderării. În ceea ce privește amendamentul 10, articolul 2, alineatul 2, aici am o întrebare pentru doamna raportor. Nu puteți conforma că sunt că lista, lista acestor indicații geografice care beneficiază pe urma protecției în conformitate cu uh, legislația europeană și sunt înregistrate în Registrul Național de către statele membre care fac parte, care sunt semnatare acestui acord, că nu vor exista probleme juridice aici, iar în ceea ce privește amendamentul 12, articolul 2 al 3, îmi cer scuze, vă rog să vă grăbiți. În concluzie, deci uh, problema cea mai mare o reprezintă accentul pus pe indicațiile geografice non-agricole și mai ales la amendamentul 18 care uh, ridică îngrijorări de natură sistemică în ceea ce privește dreptul comisiei, dreptul de inițiativă al comisiei iar uh, în încheiere vreau să vă spun că serviciile comisiei, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru a avea un dialog rotnic și a coopera pe marginea acestui subiect, astfel încât să putem uh, asigura finalizarea cu succes a procesului legislativ și uh, să uh, facem acest lucru, bineînțeles, în interesul părților implicate și ale operatorilor europeni. Mulțumesc, doamna Rozier. Vreau să spun un singur lucru. O să spun cum a spus Bossuet. Uh, Dumnezeu uh, râde de oamenii care deplâng efectele cauzelor pe care le prețuiesc, deci vă rog foarte mult să luați măsurile necesare pentru indicațiile geografice non-agricole pentru protejarea acestora cât mai rapid cu putință, ceea ce, uh, și asta în, cât mai rapid cu putință. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 12 decembrie la ora 12. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, pe 17 decembrie la ora 12. Înainte de a trece la vot, mai avem un punct, punctul 6, un schimb de păreri privind o politică industrială europeană cuprinzătoare cu privire la inteligența artificială și robotică. Doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte subcintă. Coordonatorii au hotărât că avizul nostru cu privire la acest raport de la ITRE va fi sub formă de scrisoare. Textul a fost trimis ieri seara târziu. În linii mari, noi uh, reamintim rezoluția adoptată cu privire la robotică și aplicațiile juridice și etice ale acesteia în februarie 2017. Salutăm inițiativele Comisiei uh, chiar dacă sunt destul de târzii, de a institui o alianță a Uniunii Europene privind inteligența artificială, un grup de experți pentru examinarea directivei privind responsabilitatea produselor, un grup de lucru la nivel înalt care se ocupă de principiile etice, o platformă participativă și așteptăm cu nerăbdare planul de acțiune coordonat pe care uh, Trebuia să-l prezinte vicepreședintele ANZIP în decembrie și, mă rog, nu e prea târziu, precum și carta etică care va fi propusă până la finalul anului 2018. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Atragem atenția asupra unui aspect de care nu ne-am preocupat în acest raport. Este vorba de importanța standardizării, fiindcă organizația, eh, fiindcă EASO, uh, instituie comisii, comitete care se ocupă de standardele privind, ISO, mă scuzați, privind uh, inteligența artificială și am dorit ca Uniunea Europeană să se coordoneze, să vorbească într-un singur glas pentru a ne apăra interesele, dar și valorile noastre la nivel mondial în aceste organisme de standardizare. Și apoi uh, cerem un fitness check în ceea ce privește proprietatea intelectuală, brevete și așa mai departe, lucru pe care l-a promis Comisia și cred că este important să reamintim faptul că lucrurile evoluează foarte rapid și trebuie să urmărim uh, de aproape uh, regulile și principiile care trebuie aplicate în acest uh, subiect, în ceea ce privește acest subiect loc ușor. Aveți această scrisoare de deci în dosare, puteți să faceți adăugiri sau comentarii, dar uh, Mâine seară este termenul uh, limită, deci trebuie să vă grăbiți. Mă rog, este un raport din proprie inițiativă, de oarecare importanță, dar, mă rog, nu fac prea multe iluzii în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește Comisia să ia cuvântul? Thank you very much. Um... Mulțumesc! Um, suntem uh, de acord cu dumneavoastră în ceea ce este planul coordonat, va fi adoptat mâine acesta și în ceea ce este orientările etice. Acestea vor fi uh, publicate pe internet uh, spre consultare pe data de 18 decembrie.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 I don't know whether your voting lists are... Nu știu dacă uh, listele de vot pe care le aveți în fața noastră sunt la fel de stufoase ca ale mele, dar se pare că Moș Nicolae ne-a adus din belșug. Uh, domnul Anderson, vreți să interveniți?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 Deschid votul electronic. Este un vot unic. și iată se adoptă. Felicitări raportorului FOS. Acum votăm raportul doamnei Bergeron, protecția datelor cu caracter personal. Deschid votul. Închidem votul. Se respinge. Doamnă Bergeron, doriți să interveniți? Da, da, știu că de obicei atunci când un raport este respins, de obicei se cere ca numele să fie înlăturat. Eu, sincer, cer exact pe dos. Vreau să fie menținut și subliniat tocmai pentru a uh, explica cât de nemulțumită sunt. Și vă mulțumesc tuturor că ați votat împotrivă. Uh, then we come uh, to... Bun. Trecem la uh, conversii transfrontaliere, fuziuni și diviziuni. Și începem cu compromisul 1. Cine pentru? A, nu, este vot cu apel nominal. Deci votăm electronic. Adoptat. Amendamentul 252 atunci. Cine pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm, vă rog, prin vot electronic. Și se respinge, iată. 246. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 247 pentru? Împotrivă? Abțineri? respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3, vot cu apel nominal, deschid votul. se adoptă. Trecem la compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la compromisul 6. pe pagina 16 a documentelor deținute de interpreți. Deci, compromisul 6, cine e pentru? Împotrivă abțineri adoptat. Trecem mai departe la compromisul 7 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 8 acum pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 9 cine pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 11 pentru, ba nu. Compromisul 11, vot cu apel nominal. să adoptă. La, nu există un compromis 12, interesant, trecem direct la 13, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 17 pentru, <coughs> împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 19 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 22 pentru, Am greșit, spune președintele. Avem și un amendament 130 pentru, împotrivă, abțineri, ad, adoptat. Și acum, a nu, Verificăm prin vot electronic amendamentul 130. Doamna Regner, doriți să interveniți? Cred că ați uitat să anunțăm votul 496 al uh, doamnei Biron. Înainte de compromisul 13, cred că am trecut cu vederea un amendament. Deci chiar înainte de amendament, compromisul 13, da, da, acolo era un amendament 496. Aveți dreptate, doamnă Regner. A fost greșeala mea. Deci la articolul 86, 1, alinatul 3, mai era un amendament 496, cine pentru? Împotrivă. Vă rog să-l verificăm și pe acesta. Amendamentul 496. Și se adoptă. Compromisul 22. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Acum amendamentul 629. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromisul 24 pentru împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 30 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 37 Amendamentul 649 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să-l verificăm pe asta. Închid votul. Și iată, se respinge. Compromisul 37 acum pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 38 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 39 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 40 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 44 oriunde s-ar afla, pe pagina 55 în documentul interpreților, 160i pe, pentru, împotriva, abțineri adoptat. Trecem acum la compromisul 45 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Compromisul 47, 46 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul 49 Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 787 pentru, Împotrivă. Haideți să-l verificăm și pe acesta, vă rog. Am deschis votul. Și se adoptă. Compromisul 50 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 55 pentru, 54 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 55 acum pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 59 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 60 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 61 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amenamentul 134 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 135 pentru. Ați solicitat verificarea? Nu. 135 atunci pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm pe acesta. Amendamentul 135 vă deschis. Se adoptă. Econ 1 pentru, împotrivă, abțineri, adaptat. 1 al raportorului, nu, asta a căzuse. 136 atunci pentru, împotrivă, verificăm. și se respinge. 137. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu zic că se adoptă. Deci trecem la icon 2 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm și pe asta. We'll see. Maybe adopted, but Yes. So it was adopted. Și a fost adoptat. 1, 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 3. și se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm 4. Evident, aș prefera să vă văd uh, mâinile mai clar. Se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica. 140. 140. Yes. And that has been adopted. Și se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, nu se vede clar. Haideți să verificăm încă o dată. And that has been adopted. 142. Și se adoptă 142 pentru, Sau haideți să luăm încă o dată de la capăt, pentru că nu văd mâinile. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ah, sorry. Okay. Adopted. Uh, 143 a adoptat Se adoptă atunci 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă 144 e caduc. Trecem la 6 econ pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotriva. Vom verifica 147, vă rog. And that has been rejected. Se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva. Să verificăm 7, vă rog. Okay. And that has been și se respinge amendamentul 7. 3 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 3, yes. 3. Da, verificăm amendamentul 3. That has been rejected. Și se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 153 și 152 pentru, împotriva, abțineri, se resping. 154 și 5 pentru, împotriva. Vreți să verificăm? Intervenție din sală fără microfon. Vreți să verificăm 153 și 152. Bun. And that has been rejected. și s-au respins. Așa că ne întoarcem la 154 și amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Amendamentul 4 pentru. Verificăm direct amendamentul 4. And that has been adopted. Și se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Se respinge. Și verificăm amendamentul 5. 5. Yes. It was rejected. Și s-a respins. Și acum avem 155, 6 și 156 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 62. De fapt, trecem la amendamentul 162 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm, îmi pare rău. Yes. Rejected. Se respinge. 163 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Verificăm amendamentul 8. Sorry, my mistake. Adopted. Da, greșeala mea. De fapt era adoptat. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm?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 Și acum urmează o serie întreagă de amendamente de compromis care de fapt nu mai trebuie votate. Recital 12. Recital 12. Recital... Și ajungem la pagina 67, considerantul 12a, amendamentul 10, Comisia Ample. Repet, considerantul 12a, amendamentul 10, Comisia Ample. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 12 ampl pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă adopted. That's adopted. 182. 182. So recital 13, 182. Acum, considerentul 13, amendamentul... Nu, no, mă iertați, spune domnul președinte. Considerentul 16, amendamentul 182, pentru... Repet, considerentul 16, amendamentul 182, pentru... Împotrivă. Haideți să verificăm. It's terrible, no? no. <laughs> Rejected. Se respinge. 183 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O patru pentru, împotriva, abțineri. Pot să, putem să verificăm? And that has been rejected. Și se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la considerentul 19A nou, amendamentul 16 al raportorului pentru împotrivă abțineri. Vom verifica. I'm not sure whether you found the line. Nu știu dacă ați și găsit rândul. And that has been adopted. Și se adoptă 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Yes. Compromise 74 now. Compromisul 74, considerentul 21, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 74. A, ajungem la 198. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 77 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 28, 9, 80, 88. Icon, Icon 26. Econ 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Econ 26. Și acum Econ 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Econ 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 208 și 23 în bloc pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotriva. Haideți să verificăm 209. that has been rejected. Și se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 91 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 92 pentru, Two, yes, uh, recital 41. Considerentul 41, 216 pentru, împotriva, abțineri. Aș spune că se respinge, dar mai bine să verificăm 216. Yes. And this has been rejected. Și se respinge. 25. Ample pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. You are right. Yes. Yes, compromise 97. Compromisul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. That's done. thirty one. Uh So, amendment 213 on... Amendamentul 230 la considerantul 48. Pentru. Repet, considerentul 48, amendamentul 230. Considerentul 48, amendamentul 230. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 231 pentru. Împotriva. <coughs> Abțineri. Se respinge. 34. Econ pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Yes. Compromise 107 on recite. Compromisul 107 la considerentul 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 240 pentru, împotrivă. Vom verifica 240, vă rog. and that was rejected. Și se respinge. 241 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 242 pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm, 242. And that was rejected. Și se respinge. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Rejected, but... Rejected. Se respinge. Și acum 48 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și vot electronic pentru întregul raport. Adopted. Se adoptă. Și decizia pentru a participa la negocieri. We have to have the 13 members, right? Yeah. Three more missing. Încă trei voturi mai sunt necesare. <coughs> Bun, acum închid votul. Și se adoptă. So, congratulations to Mrs. Regner. Deci, felicitări doamnei Regner. Just very briefly, you see... Da, foarte pe scurt. Vedeți că sunt atât de multe amendamente de compromis. Am făcut o muncă imensă, așa că vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, care într-adevăr au lucrat aproape zi și noapte. Și vreau să mulțumesc și personalului nostru excelent. Și e un semnal către, parla- către Consiliu. Noi, Parlamentul, suntem gata să lucrăm în mod eficient și rapid. Și așteptăm asta și din partea dumneavoastră. Thank you. Now the... Mulțumesc. Acum raportul domnului Didier. privind acțiunile reprezentative. Începem cu compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Then we have an oral amendment, right? Amendament oral. Pentru. Uh, În numele S și D, eu mă opun amendamentului oral. Ne opunem cu, tot, cu toții amendamentului oral. In that case, I... În acest caz, nu pot să-l supun la vot. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. sorry. Cer scuze. Am uitat că GUE a solicitat vot prin apel nominal pentru toate compromisurile. Mai este valabilă această solicitare? Sorry, so... Sorry, my... Ce scuze. O luăm de la început. Uh, so, compromise. Compromisul 1. Se deschide votul. Se adoptă compromisul 2. Se deschide votul. Adop Se adoptă. Compromisul 3. Se deschide votul. se adoptă. IMCO 25 pentru împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Se respinge. IMCO 26 pentru împotrivă. Abțineri. Hai să verificăm. Se adoptă. Compromisul 4, vot electronic. Se adoptă. Compromisul 5. Votăm electronic. Se adoptă. Amendamentul 332 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6, electronic. Se adoptă. Compromisul 7. Se deschide votul. Se adoptă. Amendamentul 479. Pentru. Împotrivă. Hai să verificăm electronic. Se adoptă. Compromisul 7A, votăm electronic. Se adoptă. Compromisul 8. Se deschide votul. Se adoptă. Compromisul 9. Se deschide votul. Se adoptă. Compromisul 10. Se deschide votul. se adoptă IMCO 54 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. patru pentru împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 455. 455. Se adoptă. IMCO 55 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 456 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 457 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Se respinge. 458 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 11 de se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 450, 467. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 468 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 469 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 469. Se respinge. 470 pentru împotriva, abțineri se adoptă, 471 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, votăm electronic, se corectează președintele. Se adoptă. Compromisul 14. Se deschide votul. Se adoptă. Amendamentul 488 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 41. Votăm electronic. Se adoptă. 495 pentru. potrivă Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Se adoptă. 497 pentru.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 Uh, amendment... Amendamentul 535. 536, mă scuzați. Pentru, împotrivă. Hai să verificăm. Yes. That has been adopted. Se adoptă. these eh, two. IMCO 67. IMCO 67. IMCO 67 și 578 în bloc, împotrivă, adoptat. 539 și IMCO 84 pentru, împotrivă, abține, adoptat. <laughs> Acum impo 64 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm pe asta, vă rog. Și se respinge, iată. 541 și IMCO 77 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să-l verificăm și pe acesta, pentru că și aici se pare că majoritatea este foarte mică. Se respinge. Și atunci 542 și IMCO 68 pentru, împotrivă, același caz. Trebuie să verificăm. Putem închide votul? Bun. Cinste 43 cu IMCO 83 pentru, împotrivă, abțineri. Eu zic că este aceeași treabă, dar veți să verificați bine, verificăm. Se respinge. Imco 66 pentru împotrivă Ați votat pentru sau așa? Atunci se adoptă. Ba nu, ba nu, ba nu. Haideți să verificăm totuși. Verificăm. Încă un vot, vă rog. Încă unul. prea bine. Se respinge, iată. Cinci cu IMCO 78. Cine pentru? Împotrivă. Abține respins. 54 cu 545 pentru împotrivă abțineri respins 547 cu 620 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 548 și încă 71 identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 549 cu 80, IMCO 82 pentru, împotrivă, abțineri, respinse 550 cu IMCO 72 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Apoi, a, vreți o verificare? Bine, verificăm amenamentul 550, IMCO 72. Bun, se adoptă. Îmi cer scuze, a fost vina mea, spune președintele. 551 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Încă un vot. Avem nevoie de încă un vot. Închid votul acum și se adoptă. Ce este 86 pentru? Ba nu, ce scuze, am greșit, spune președintele. 552 cu IMCO 73 pentru, Haideți să verificăm, vă rog. E respins. 553 și 584 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 555 cu IMCO 75 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Dar verificăm. Verificăm. Deci verificăm 555, 556, IMCO 75. Vreți să votăm și următorul amendament eh, prin vot electronic? Deci, atunci 557 eh, și celelalte respinse. Continuăm cu vot electronic pentru 558, IMCO 76, respins. ...559 și 592. Acum cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Vreți o verificare electronică? Ok, nicio problemă, verificăm. Respins. 561, deschid votul. Respins. 562. Respins. 563. respins. 564 respins. 565 respins. 604

571 respins 573 respins 574

Da? Bun. Închidem votul. Adoptat. Cinste optzeci și doi. Respins. 583 respins 585. Respins. 587. Respins. 588. Respins. 589.

respins. 599. Vreți să vot, le votăm în bloc? Nu? Bun. Respins. 600. 600 e caduc? Nu? Nu, 600. Votăm. Încă două voturi. Foarte bine. 601. respins. 6 este 3. Respins. 6 este 12. Respins.

respins. este 611. Respins. 613. Respins. 15. respins. este 617 respins. este 619 respins. 14 Respins. 41. Respins și asta. Vreți să trecem la vot manual? Bun. Atunci 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, verificăm. Și iată se respinge. Atunci 45 pentru împotrivă, abțineri, respins. Verificăm și aici, la 45. A, ah, se adoptă. Foarte bine. Atunci trecem la 47 pentru împotrivă Aș zice că mai bine să verificăm. Nu, s-a respins, e clar. 48 pentru. Împotrivă. Abține, respins. Aici a fost foarte clar. Da, dacă vreți, hai să verificăm. Amendamentul 48. Încă un vot, vă rog. S-a respins. Compromisul se votează prin vot electronic. Adoptat. Amendamentul 5.3 pentru împotrivă abțineri aș zice din nou că se respinge, dar dumneavoastră tot vreți să verific, așa că verificăm. respins. Cincizeci patru pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 18, vot electronic, vă rog. Adoptat. Amenamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19, vot electronic. Ba nu, ba nu, ba nu, ba. 62 încă mai e de adoptat. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19, vot electronic. Adoptat. Compromisul 20, vot electronic. votat. Șaizeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amenamentul 69. Până la, și toate cealaltă, până la IMCO 3 se respinge, cum v-am zis eu. Amenamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă. Putem să verificăm, vă rog, la amendamentul 76, vot electronic. Respins. 77 pentru, împotriva abțineri respins, 78 pentru, împotrivă, abțineri respins, 79 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, dar îl verificăm. Amendamentul 79, vă deschis. Adoptat. IMCO 4 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 22, vot electronic. Adoptat. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 7 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la IMCO 7, vot electronic. Se respinge și atunci 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă. Nu știu, trebuie să verificăm. 95, amenamentul 95, vot de verificare. Se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abținere, respins. IMCO 6, IMCO 8, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abținere, respins. 98 pentru, împotrivă, abținere, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A, vreți o verificare? Verificăm la 103. Adoptat. 104 pentru, împotrivă, abțin, respins, 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar îl verificăm dacă vreți. IMCO 9. Verificăm IMCO 9. Respins. 107 și tran 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, aș zice eu, dar haideți să verificăm, vă rog. Da. Se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul, ba nu, 109 înainte de asta, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 23, vot electronic. adoptat. Compromisul 24, vot electronic. adoptat. Compromisul 25 adoptat. Compromisul 26 vot electronic adoptat. Amenamentul 134 pentru împotriva abțineri respins. 135. pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abține, respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27, electronic. adopted. Se adoptă compromisul 29 electronic. Adopt. Se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 148 pentru împotriva abțineri se respinge IMCO 14 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 30 electronic se adoptă și Acum, 153 pentru, împotriva. Putem verifica 153, vă rog. Guess rejected. But... Mm. No. Yes. Rejected. Se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 și IMCO 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33, electronic. Adopted. Se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tran 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 35 electronic. Adopt. Se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O, compromisul 36 electronic. Adopted. Se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 172 pentru, împotriva abțineri se respinge. IMCO 20 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 38 electronic. One more. No. Încă un vot, vă rog. Bun. Se adoptă. Și trecem direct la 177 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 178 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 179 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 180 pentru împotriva, abțineri se respinge, 181 pentru, împotriva. Haideți să verificăm 181. Ah, rejected. Uh, one... Se respinge. 182 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 40 electronic. Adopted. Și se adoptă. 186 pentru. Împotriva. Haideți să verificăm 186, vă rog. Adopted. Se adoptă. 189 pentru. Împotriva. Abține. Se adoptă. 190 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 191 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 192 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 194 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 195 pentru, împotrivă. Verificăm 195. 195. 195. And that has been rejected. Și se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 197 pentru, <coughs> împotrivă. Trebuie să verificăm 197. Oh, rejected. Se respinge. 199 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Raportul, vot electronic. adopted. Și se adoptă. Și acum decizia pentru a participa la negocieri. Raportorul dorește să ia cuvântul, vă rog. Mai întâi, aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din umbră care au dat dovadă de un adevărat spirit pentru dialog și am lucrat într-o ambianță foarte pozitivă și vreau de asemenea să-i mulțumesc și colaboratoarei mele, Tatiana Codria, care a muncit din greu, secretariatul jurii de asemenea. Am reușit astfel să depășim o primă etapă decisivă pentru a avea o mai bună protecție pentru consumatori. Acum, în ceea ce privește mandatul, eu știu că și Consiliul și viitoarea președinție română nu vor fi gata până în luna mai. Așa că aș prefer, aș prefera să nu votăm mandatul acum, în așa fel încât să menținem dispozitivul în Parlament și să avem o poziție consolidată, stabilă în Parlament înainte de votul pentru alegerile europene. Așa că prefer să nu votăm uh, mandatul astăzi. Ça nous permettra d'adopter le ceea ce ne va permite să adoptăm textul în primă lectură înainte de alegerile europene și asta permite Parlamentului de asemenea și să mențină o poziție consolidată, având în vedere că Consiliul nu este încă pregătit. Doamna Hozier, să fie clar, de fapt, ce facem? amânăm votul mandatului și câștigăm timp, nu votăm astăzi, nu votăm nimic, adică. Sau cereți să meargă în plen pentru o primă lectură. Mergem în plan pentru o primă lectură, nu votăm mandatul astăzi, deci nu lansăm trilogul, știind foarte bine că, de fapt, Consiliul nu va fi gata până la sfârșitul mandatului, deci până la alegeri așa că Parlamentul va putea avea o poziție stabilizată și consolidată înainte de finalul mandatului. Eh, Doamna Delvaux, eu consider că deja a fost foarte greu să ajungem la un compromis. Avem un text care acum a fost adoptat la comisie și, sincer, nu sunt pentru un vot în plen și să menținem acest text pentru a putea lansa negocieri cu Consiliul. Și aș vrea să votăm mandatul. Il faut bien que vous compreniez que le risque Trebuie să înțelegeți care este riscul și anume să nu avem un text până la finalul mandatului. Eu nu vreau să pun în pericol posibilitatea ca noi și ca și Parlamentul European să protejăm mai bine consumatorii. De aceea cred că dacă nu votăm mandatul astăzi, vom menține mingea în terenul Parlamentului și nu uitați, dacă astăzi uh, acordăm un mandat pentru a lansa triloguri și nu uitați că președinția română nu dorește să intre în discuții până la sfârșitul acestei uh, mandat legislativ, atunci e un pericol. Vreau să vă spun de asemenea că se aud o felul de zvonuri diferite uh, și n-aș vrea să transmit un semnal Consiliului și anume că Parlamentul nu se mai așteaptă la niciun fel de negocieri. Nu, eu cred că ar fi bine să menținem presiunea asupra Consiliului să spunem noi suntem gata, noi suntem gata, vrem să lansăm negocieri. Și dacă peste două, trei luni ne dăm seama că nu vom reuși, oricum o să avem în continuare timp să intrăm în plen. Tocmai de aceea spun că trebuie să transmitem un semnal Vrem să transmitem un semnal și consumatorului european, și anume că vrem cât mai repede cu putință să îmbunătățim protecția oferită și să aibă mijloace suplimentare de a se proteja. Așa că eu nu mi-aș dori să fie interpretat, uh, păi bun, oricum Consiliul nu va uh, mișca nimic, așa că nici noi nu mai facem nimic. De aceea vreau să menținem presiunea cu posibilitatea peste 2-3 luni eventual să ajungem și în plen cu acest text. Vreau să confirm faptul că președinția mi-a spus ieri că nu vor fi în măsură să abordeze dosarul până în mai. Asta pot să confirm. Și din punct de vedere procedural, trebuie să vă spun că eu cred că trebuie să avem un vot de procedură și anume dacă da sau nu să supunem la vot mandatul. Doamna Rozier, vă rog. Exact asta vreau să spun și eu, cum azi Madi Delvo mie mi s-ar părea șocant ca și Parlamentul, ca și colegiuitor să-și ia deciziile în funcție de zvonuri, de am auzit, de bă, nu știu ce și cum despre viitoarea președinție. Nu! Noi suntem colegiuitori, avem un text, așa că trebuie să ne poziționăm în perspectiva unor negocieri. Deci mandatul încă n-a ajuns la final, e rolul nostru ca și instituție. Mereu o să avem în continuare timp să vedem ce ne ajuns să la Consiliu și să tragem concluziile care se impun. Așa că deocamdată eu nu văd de ce trebuie să ne condiționăm deciziile noastre așa după cum bate vântul la Consiliu. Președintele, da, dar avem o propunere și anume să nu supunem la vot această decizie. Așa că eu v-aș propune mai întâi un vot procedural și anume dacă da sau nu să supunem la vot acest mandat. Ați înțeles cu toții? Deci, întrebarea este dacă să supunem la vot acest mandat. A înțeles toată lumea? So, who is in favor of voting? Cine este pentru supunerea la vot a acestui mandat? Vă propun să facem un vot electronic. Electronic. Electronic. So, that, so we vote. 17, so we vote on the okay. So there's a clear decision. Da, e o decizie foarte clară și anume să supunem la vot mandatul. Și acum votăm mandatul, deschid votul. une une on uh... Uh, is adopted. Se adoptă. Anyway, congratulations to Mr. Oricum, felicitări domnului Didier. And we continue. Și continuăm. Trecem la votul raportului domnului Volken referitor la statutul Curții Europene de Justiție. Justiție. AFCO 1. Pentru. Împotriva. Abți abțineri. Se respinge. AFCO 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. AFCO 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Și avem un amendament oral al domnului Zambaschi. Îl votăm separat. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Part a doua e caducă, așa că acum votăm amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. <coughs> amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 2, partea a doua e caducă, AFCO 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 4. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, eu aș spune că e respins, dar nu prea văd mâinile dumneavoastră, așa că verificăm. Adopted. Uh... Se adoptă. Raportul în întregimea sa s-a deschis votul. Adopted. decision to... Se adoptă și decizia pentru a participa la negocieri nu sunt obiecții uh, față de acest vot? Bun. Okay, close it. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări domnului Velken. Următorul este un vot unic, raportul colegului Stadeus Zvifka ad- adoptăm mandatul în ceea ce privește utilizarea instrumentelor digitale. S-a deschis votul. Hmm? That has been adopted. Uh, and... Se adoptă și, uitați, la final avem raportul doamnei Hannibal where we have four votes on civil aspects. Și anume patru voturi pe diferite aspecte civile în ceea ce privește convenții internaționale. Mai întâi convenția referitoare la răpirea copiilor. Mai întâi vom face toate aceste voturi electronic. S-a deschis votul pentru primul. Adopted. Se adoptă. <coughs> Trecem la punctul 15 S-a deschis votul. Mhm. Adopted. Se adoptă. Amen, punctul 16. S-a deschis votul. Adopted. Se adoptă și punctul 17. S-a deschis votul. Ok, close it. Adopted. Se adoptă. Și felicitări, deci, doamnei Hannibal. That's all for the vote. Și cu asta am încheiat voturile și continuăm cu celelalte puncte de pe ordinea noastră de zi.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 So, we have the... Așa deci, avem raportul către comisie privind, comisia noastră privind negocierile cu privire la avizul doamnei Nibler. E vorba de restructurarea, cadrelor de restructurare preventivă a doua șansă și măsuri de, de majorare a eficienței pentru restructurare, insolvență și proceduri de restructurare, insolvență și descărcare. Doamna Nibler nu este alături de noi, deci m-a rugat să citesc eu notițele sale. Uh, uh, from the third trilogue, which took uh, place on... Vorba de al treilea dialog tripartit, care a, luat, uh, a avut loc marți 27 noiembrie. Echipa de negociere a Parlamentului a fost încurajată de faptul că s-a schimbat vizibil abordarea Consiliului, care a arătat că este gata uh, să facă compromisurile necesare pentru a ajunge la un acord. Mai subzistă unele chestiuni, unele probleme în ceea ce privește drepturile părților afectate și a drepturile lucrătorilor, dar doamna Nibler um, trage nădejde că acest uh, dosar va putea fi finalizat la următorul dialog tripartit în timpul uh, plenarei din decembrie. Aveți observații? Members, that is not the case. Nu. yeah, you know, no. So we, we continue by item. Continuăm cu punctul 19. Contractele pentru furnizarea de conținut digital. Numai doamna Vos este prezentă dintre raportori. Domnul Vos, mă scuzați. No, that's a problem. So I would like to give the floor to Mr. Îi dau cuvântul domnului Fos privind acest subiect. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut un uh, Uh, trilog, care din păcate ultima dată nu ne-a dus uh, prea departe. Nici nu există de aceea foarte multe de raportat. În continuare ne certăm în legătură cu domeniul uh, de aplicare așa numitelor smart goods, bunuri inteligente. Dacă anume aceste bunuri nu cumva ar trebui să intre în directiva privind bunurile tangibile per ansamblu va mai trebui să ne ocupăm de gradul de armonizare, inclusiv în ce privește termenele de garanție sau inversarea sarcinii de probă. Deci, deocamdată nu am foarte multe de uh, raportat pentru că sunt încă foarte multe elemente în lucru. Mai sunt două chestiuni uh, deschise și în ce privește update-urile, dar nu am ce să vă spun prea multe față de ultima dată. Îmi cer scuze, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt alți membri care doresc să participe la cu comentarii proprii. Nu? Atunci, foarte bine, trecem la punctul 20. Back on the, uh... Tot raportare pentru comisia noastră. Uh, privind uh, negocierile unde sunt eu raportor, uh, vreau să vă spun că al cincelea dialog tripartit privind regulamentul SAT-CAB a avut loc la Parlament uh, miercuri pe 28 noiembrie. Acolo s-a dorit ajungerea la un acord privind pachetul politic general Uh, și chestiunile restante, și anume sfera de aplicare a extinderii principiului țării de origine și apoi data de aplicare și transpunere, perioada de tranziție și clauza de revizuire. S-a făcut uh, progres considerabil. În al patrulea dialog tripartit uh, partid în ceea ce este chestiunile politice cu privire la retransmitere și și totuși, uh, inclusiv un acord în principi, de principiu de a schimba forma instrumentului în directivă, chestiunea de fond a extin, extensiei țării de origine a fost, a rămas nerezolvată. S-a sugerat, sugerat uh, reformularea articolului 2 și a consideratului 9b la al cincilea dialog tripartit și cele trei instituții sunt foarte aproape de un acord general, sunt mai care de bătut la nivel uh, tehnic pentru a ajunge la un text acceptabil. Astfel s-a programat un uh, dialog tripartit scurt uh, final pe data de 13 decembrie la Strasburg, unde ne așteptăm să ajungem la un acord privind un pachet general, un acord al pachet general, care să include aceste două chestiuni restante. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul. Deci trecem mai departe la 21. Ne prezintă situația privind uh, drepturile, directiva drepturilor de autor, domnul Fos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut o ședință foarte lungă la ultimul trialog tripartit. Am avansat pe unele puncte importante. Totuși, cele mai importante puncte eh, pentru noi eh, sunt în continuare eh, deschise. Text mining, data mining, la punctul 3A de pildă. Apoi și punctul 11 a mai rămas deschis, e în curs de negociere ehm, Apoi avem și punctul 13, value gap, în engleză, unde uh, am convenit în mod preliminar ca uh, apropierea diferitelor poziții să se facă în etape, în diferite blocuri de uh, uh, compromisuri. Uh, com, uh, com, Comisia vrea să dezvolte textul aflat în negociere, astfel încât să uh, vină și în întâmpinarea uh, Consiliului, dar undeva totuși între poziția Consiliului, respectiv a poziția noastră. Articolele 14 și 15 au făcut și ele obiectul uh, discuțiilor noastre. Este vorba aici de transparență, de uh, de, e vorba de uh, îmbunătățirea pro, uh, procedurală a relației dintre uh, deținătorii drepturilor de autor și uh, organizațiile de reprezentare a uh, acestor drepturi. Uh, Consiliul uh, mai devreme la 9 a adăugat ceva ce nu ne-am dorit noi și de aceea la 7.1 uh, Sperăm acum să obținem uh, un consens între părți. Următorul uh, dialog tripartit va avea loc acum, joi, și uh, sperăm să mai să putem finaliza toate aceste elemente acum. Avem încrederea că se va și întâmpla, de altfel suntem încrezători că va fi dus la bun sfârșit acest dosar. Nu văd înscrieri la cuvânt din partea puținilor membri care au mai rămas în sală. Așa că ne oprim aici. Ultima informație pe care vă dau este că următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc la Strasburg uh, luni, în data de 10 decembrie, începând cu ora 21 și 15 minute, deci va fi o tură de noapte. Vă mulțumesc foarte mult pentru parte.